Well, good evening. Bună seara, stimați colegi. Haideți să începem. Doresc să urez bun venit tuturor la această reuniune de comisie a Comisiei Taxe. Am avut o audiere cu privire la lupta în țările terțe împotriva evaziunii și eludării fiscale. Și săptămâna asta continuăm tot pe chestiuni fiscale, parteneriatul cu Elveția. Avem un singur panel cu o serie de prezentări din partea experților și ne vom concentra pe perspectiva generală a cooperării fiscale între UE și Elveția, pe, pe situația juridică a avertizorilor de integritate și problemele pe care le-ar putea avea și activitatea bancară, respectiv legătura acesteia cu practicile de spălare de bani. Voi prezenta acum vorbitorii. Domnul Dieter Kischel, bun venit! Dânsul este de la Digitax Sud, este șef de sector în ceea ce privește practicile fiscale dăunătoare și do- domnul Rudolf Elmer, care e probabil pe aici prin zonă. Bun venit! Acum se așează, dânsul este avertizor de integritate din Elveția. Dânsul a lucrat ca banchet, bancher la Julius Baer din 1980 până la demiterea sa în 2002. El a dezvăluit câteva documente bancare confidențiale către Wikileaks legate de activitățile Julius Baer în insulele Cayman și în ianuarie 2011 a fost condamnat pentru încălcarea secretului bancar în Elveția. Cazul său va fi discutat în Tribunalul Federal al Elveției într-o audiere publică în data de 10 octombrie. Este o audiere publică foarte importantă pentru că se referă la uh, secretul elvețian, secretul bancar și dacă acesta se poate aplica în mod extrateritorial sau adică în afara teritoriului Elveției. Apoi îi urez bun venit domnului Andreas Frank și el a fost bancher și este expert în lupta împotriva spălării banilor în Germania. Doresc să menționez că a fost invitat și SAE, pentru a explica care este starea de fapt în negocierile în acordul pentru viitorul acord bilateral pentru un cadru instituțional între UE și Elveția, dar nu sunt uh, aici. Ei consideră că acest, această discuție este prea sensibilă pentru negocierile care au loc și pentru stadiul acestora. Uh, Asta nu ne împiedică pe noi, dacă găsim ceva îngrijorător în cadrul discuțiilor, să îi abordăm cu această temă în scris și să îi avertizăm cu privire la preocupările noastre, dacă le avem. Vom lucra astfel. Fiecare vorbitor va avea la dispoziție șapte minute pentru prezentare și apoi Vom deschide discuția cu membrii. Domnului, domnule Dieter Kischel, vă rog să vă faceți prezentarea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, mă bucur foarte mult că mă aflu aici să port această discuție cu dumneavoastră. Mă ocup de impozitare directă și um, aici cooperați cu Elveția în cooperare administrativă și în concurența fiscală uh, dăunătoare. Uh, mă voi referi la cooperare administrativă mm, mai pe scurt. Aici s-a semnat un protocol în 27 mai 2015 cu privire la schimbul de informații între statele membre și Elveția, adică autoritățile fiscale de acolo. Protocolul a intrat în vigoare în 2007. De atunci, instituțiile financiare din UE și din Elveția au activat procedurile de diligență pentru colectarea multor informații financiare uh, cu privire la conturile deținute direct sau indirect de către rezidenții UE și elvețieni. Aceste informații urmează să fie uh, schimbate automat între statele membre respective. A avut loc un prim schimb în septembrie 2018, adică luna trecută. Acordul este în conformitate cu standardele globală pentru uh, schimbul automat legat de datele bancare al OECD și confirmate G20. Este vorba, vorba despre standardul comun de raportare. Protocolul permite un uh, schimb larg de informații la cerere, care este relevant uh, pentru acord și pentru punerea și pentru punerea în aplicare a reglementărilor fiscale din statele membre sau din Elveția. Uh, codul de conduită nu este un instrument cu forță obligatorie. El se referă mai ales la statele membre, UE. Dar există și o clauză de extindere a principiului acestui cod de conduită la teritoriile dependente și asociate și la țările terțe în 2010 codul de uh, conduită. Prin acesta, adică, s-a deschis un dialog cu țările vecine, Liechtenstein și Elveția, referitor la principiile codului. După câțiva ani de dialog, statele membre și Elveția au căzut de acord asupra unei declarații comune în octombrie 2014. Conform acestei declarații, Elveția trebuie să abolească cinci regimuri fiscale dăunătoare și să se abțină de la înlocuirea acestora cu alte măsuri la fel de dăunătoare. Pe de altă parte, odată ce Elveția se va fi, conforma acestei, se va fi conformat acestei declarații, statele membre nu vor mai aplica măsuri defensive în ceea ce privește regimurile eliminate Îndeplinirea termenilor acestei declarații ar crea o mai multă egalitate în domeniul fiscal și ar atenua efectele negative ale concurenței fiscale. În iunie 2016, Parlamentul elvețian a dat o reformă a, o nouă reformă fiscală care ar fi înlocuit aceste cinci măsuri despre care vorbeam mai devreme, dar s-a organizat un referendum în februarie 2017 prin care cetățenii elvețieni au respins această reformă fiscală, așadar întreaga lege propusă, inclusiv cu propunerea de a elimina măsurile dăunătoare, acum trebuie să fie înlocuită. În contactele bilaterale de după referendum, autoritățile elvețiene au promis că vor înlocui cele cinci măsuri printr-o nouă legislație. A fost trimisă o scrisoare uh, președintelui codului de conduită, grupului pentru codul de conduită și s-a confirmat acest angajament. În 2016 s-a decis că Uniunea Europeană are să stabilească uh, o listă de jurisdicții fiscale necooperante. Grupul pentru codul de conduită a trebuit să facă un screening și o evaluare a celor 92 de jurisdicții printre care s-a numărat și Elveția și a fost deci inclusă în acest exercițiu. Cu toate acestea, Elveția și-a luat deja angajamentul că va aboli cele cinci măsuri fiscale dăunătoare și nu i s-a cerut deci să își ia acest angajament din nou. Așadar, Elveția a fost trecută în cadrul, în categoria jurisdicțiilor care și-a luat angajamentele necesare. Deci, țările din anexa 2 sau teritoriile din anexa, anexa 2 și nu, e, nu mai este, deci, considerată necooperantă, cu condiția să își respecte angajamentele. În 2017, guvernul Elveției a prezentat o nouă propunere către Parlament care va avea același rezultat în ceea ce privește abolirea celor cinci regimuri fiscale dăunătoare. Se pare că Parlamentul elvețian a adoptat vineri noua lege, deci în 28 septembrie. Care e situația actuală? Comisia păstrează legătura foarte strâns cu administrația elvețiană. Ne așteptăm să fim informați uh, cu privire la noua legislație atunci când va fi cazul și să primim toate detaliile relevante pentru a o examina. Comisia va oferi grupului pentru codul de conduită informațiile necesare pentru ca acesta din urmă să poată lua o decizie informată cu privire la îndeplinirea angajamentelor de către Elveția și excluderea acesteia din categoria teri- teritoriilor necooperante. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult! și mulțumesc că v-ați uh, respectat uh, timpul necesar. Se pare că avem o problemă tehnică cu cronometrul nostru de aici, de trebuie să ne bazăm pe alte dispozitive. Domnul Elmer are acum cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la această audiere. O să fac câteva declarații de care nu sunt mândru, dar sunt adevărate. Am și o prezentare în PowerPoint care acum se încarcă. Here we go. Now I would like... Mergem. Bine, aș vrea să da, vorbesc despre următoarele. În introducere, înainte de toate vreau să vă spun că um, raportarea unei infracțiuni în Elveția reprezintă, constă o infracțiune. Constituie o infracțiune. Elveția nu are o legislație de protecție pentru sectorul privat. Avertizorii de conștiință în Elveția se lovesc de decesul, practic, profesional, financiar și social. Cunosc numeroase exemple avertizori de conștiință care au fost găsiți vinovați dintr-una sau din mai multe privințe. De ce așa stau lucrurile? Pentru că avem multe industrii în Elveția, le puteți vedea aici pe diapozitiv, Aș vrea să discut despre acelea care apar în roșu. Avem așa numitul centru de plăți din Elveția. E o industrie din cantonul Zurich, menit să facă plăți în uh, Elveția și în acest fel să eludeze informațiile care ar trebui furnizate atunci când se execută prețul, când se execută plăți în uh, sistemul SWIFT. Sistemul SWIFT uh, la Bruxelles și care comunică informațiile Statelor Unite. Iată că Elveția are așadar un centru de plăți în Elveția, în cantonul Zurich. O altă observație e că foste buncăre ale armatei elvețiene sunt folosite acum pentru a stoca active nefinanciare. Știm că există numeroase industrii înfloritoare și că există indivizi cu venit uh, crescut care închiriază, practic, spațiul locativ în acele bungăre. Cum uh, își protejează Elveția principalele ramuri industriale și principalii reprezentanți? Uh, Haideți să aruncăm o privire asupra metodologiei. Ce se întâmplă? Practic, în mod sistematic, se uh, opresc investigațiile. De pildă, s-a deschis o anchetă împotriva băncii UBS, anchetă care a fost stopată. Anumite anchete nici măcar nu au fost inițiate. Elveția încheie acorduri pentru a pune capăt anchetelor. Mă refer la cazul HSBC din, de la Geneva. Vă amintiți de domnul Falciani când HSBC uh, a fusese anchetată că nu uh, că ar fi fost vinovată de spălare de bani, nu de evaziune fiscală. Așa că procurorul a ajuns la un acord cu banca care a plătit 40 de milioane de franci elvețieni, drept amendă. Practic, scapi de uh, o anchetă pe spălare de bani și o pui la uitare. Pedepse blajine pentru vinovații sau cei care participă la infracțiuni uh, în care sunt implicate principalele ramuri industriale. Există, de pildă, un manager de fonduri din, din Geneva care fusese condamnat pentru că crease fonduri offshore cu uh, ING pentru a și alte bănci pentru a masca originea fondurilor. A primit o sentință cu suspendare de trei luni și în cele din urmă a plătit o mie de franci elvețieni uh, drept taxe. Nu există protecție pentru avertizorii de conștiință în sectorul privat și asta dintr-un motiv. S-a încercat în 2003 să se introducă, dar a fost tot amânată. Nici până în ziua de astăzi nu există. Următorul punct. Represalii. Represalii împotriva avertizorilor de conștiință. Acestea, după părerea mea, capătă o dimensiune extremă. În cele din urmă, Avertizorii de conștiință uh, practic pierd, își pierd reputația, își pierd activitatea, pierd tot. dați vă voi să vă ofer o privire în interiorul unui dosar uh, cunoscut în 2005. Comisia Tax 2 din uh, cantonul Zurich a decis ca datele care fusese confiscate datele care sunt confiscate de pildă la domiciliul cuiva Uh, nu pot fi folosite de autoritățile de anchetă. Justificarea furnizată e că de obicei nu se găsesc uh, date uh, în urma unei percheziții la domiciliu în Elveția referitor la o bancă din insulele Cayman. Eu sunt un activist și Mă refer la cazuri în care erau implicați clienți elvețieni din Elveția. Toate aceste plângeri fusese respinse în fața instanței pentru că eu nu puteam dovedi o pagubă. Datele au fost complet ignorate de autoritățile elvețiene, de procurari, dar au fost folosite de alte țări, precum Statele Unite, Germania și așa mai departe. Biroul procurorului federal în 2009, după cazul Wikileaks, The Guardian, ziarul din Marea Britanie, a publicat uh, într-un articol numele unor uh, șefi ai cartelurilor mexicane, ai membri ai firmei de construcție a familiei Bin Laden și așa mai departe. Biroul uh, Procurorului Federal a răspuns în 10 zile, spunând că nu există nicio legătură cu Elveția. Eu am primit un răspuns care se întindea doar pe patru rânduri, nici măcar n-au uh, discutat cu mine. Banca a primit cam cinci pagini explicând de ce nu s-a ajuns la concluzia că nu există nicio legătură cu Elveția. La nivelul curții federale din Elveția am înaintat plângeri împotriva unui avocat general care a mințit într-un proces care mi-a a ascuns contractul pe care îl aveam de angajare cu insulele Cayman, de pildă din 2016. Nu apărea în dosarul procesului. Autoritatea de supraveghere a piețelor financiare, un organism care se autoreglementează, plătit practic de Credit Suisse, nu doreau să publice, să facă public cazul meu. Pe scurt, nu s-a făcut nicio anchetă împotriva lui Julius Baer, reprezentanții săi sau clienții săi în Elveția. Domnule Elmer, trebuie să ne grăbim un pic. Deja vorbiți de 8 minute. Vreau să vă vorbesc de principale motive pentru a recurge la sectorul offshore, e că uh, Procuratura, de fapt, nu anchetează și dacă nu avem autorități, dacă nu avem încredere în uh, autorități, e clar că nu se va putea ataca niciodată un fond offshore pentru că ancheta va fi respinsă. Problema telecomunicațiilor, problema pe care am întâlnit-o cu insulele Bermude, existau cabluri care redirecționau e mail telefoane înspre Elveția, făcând să pară că, de fapt, operațiunile erau în insulele Bermude. Mă refer acum la reforma fiscală din Elveția, regimurile fiscale care au fost eliminate. Există noi măsuri acum aveam acest regim fiscal favorabil pentru brevete la nivelul canton- cantoanelor. S-au redus uh, ratele de impozitare, se oferă privilegii fiscale. S-a înregistrat o reducere semnificativă în rata de impozitare la nivelul cantoanelor. Puteți vedea în, această diapo- în acest diapozitiv redactat de ministrul de finanțe al orașului, de, îmi cer scuze, de departamentul financiar al orașului Bill, vedeți că Geneva astăzi achită uh, sau mă rog, aplică o rată de impozitare de 24%, iar această rată se va reduce la 13%. Geneva e centrul unor operațiuni financiare importante, după care Basel, de asemenea, este fostul centru financiar al țării, ce se întâmplă? Se reduc uh, ratele de impozitare la un nivel la care pot în continuare atrage și păstra acele companii pe care OECD își dorește să le impoziteze în mod echitabil. Trecem peste următorul uh, diapozitiv, vorbim la, trecem la următorul diapozitiv, vorbim de Um, represalii, represalii la nivelul familiei, am fost șantajat, am fost acuzat de a fi fost un terorist, uh, o persoană cu probleme psihice și așa mai departe. Am fost timp de 220 de zile um, la carceră. Fica mea a fost de asemenea hărțuită. Fratele meu încă suferă repercursiuni. El lucrează pentru poliție, n-am mai putut vorbi cu el pentru că i se spusese că dacă vorbește cu mine, reprezintă, e un risc pentru profesia lui, fiind fratele meu, fiind înrudit cu mine. În continuare, Așadar, există o adevărată campanie împotriva avertizelor de conștiință. Ce vă spun? Eu sunt uh, un activist în continuare, lupt în continuare, nu mă tem și sper că pe 10 octombrie pot să atac uh, Curtea Federală, Tribunalul Federal din Elveția și să-l oblig să se pronunțe pe secretul fiscal din Elveția. Nu mai e vorba de mine, e vorba de industria bancară din Elveția. Mulțumesc foarte mult. Domnule Frank, vă rog. Okay, maybe I'm starting before... Okay. So I'm, as, as explained, I'm... Nu sunt uh, elvețian, sunt uh, german. Am fost transferat uh, de Goldman Sachs în Elveția în anii 70. Am rămas o vreme acolo, am o experiență practică, sunt uh, o persoană foarte practică, cum veți vedea și din uh, prezentarea mea. Vorbim despre negocierile în curs. Există o strategie în momentul de față, înainte de Brexit, pentru că se dorește uh, acest sistem selectiv să fie păstrat în continuare. Apoi sistemul dăunător, sistemul uh, fiscal dăunător uh, al OCDE-ului, uh, care a fost criticat uh, Sigur că acest lucru uh, presupune uh, un timp până se iau deciziile. Uh, Uh, se dorește uh, obținerea unor uh, beneficii și o să vă dau câteva exemple. Fiecare membru vorbim despre eh, sistemul eh, eh, automat de informații cu OCDE-ul și secretul bancar. După cum vedeți, acest lucru continuă pentru a deturna beneficiarul efectiv către o altă jurisdicție. Bineînțeles că dintr-un uh, cetățean uh, american te transformă într-un cetățean uh, în Bahama, în Bahamas și informațiile sunt transmise acolo potrivit Tax Justice Networks, Elveția este cel mai prost contributor la rețeaua de secrete Uh, financiare Elveția rămâne uh, mama tuturor paradisurilor fiscale, a structurilor offshore și sistemelor secretizate dăunătoare. Cred că nu trebuie să găsim uh, informații individuale în acest uh, Uh, raport, uh, Elveția trebuie să facă ceva rapid pentru a îi proteja pe avertizorii de integritate și să pună capăt fenomenului spălării banilor și mituirii. Uh, avocații și alți consultanți care îi ajută pe indivizi care creează companii anonime și trusturi sunt uh, Uh, vinovați, uh, nu mai potrivit unor reguli uh, care se impun atunci când este vorba de spălarea de bani. Iată cum poți să trișezi sistemul de, de schimbul automat de informații. Aici avem un alt grafic atunci când nu-ți place solul ucidel. Ă, cei care ă, critică ă, secretul dăunător sunt reduși la tăcere de către legiuitor, de către, apoi de către brațul executiv și de către justiție. Uh, Agenția de Informație Elvețiană, aprobată, uh, are o lege aprobată în 2016 care dă posibilitatea serviciilor secrete să protejeze uh, piața financiară elvețiană. Am avut un caz în Germania în care Ministerul de Finanțe a fost infiltrat, apoi legea calomniei, uh, de asemenea, uh, legile calomniei sunt folosite pentru a-i reduce la tăcere pe uh, cei care critică infracțiunile Elveției. Acest lucru afectează și entitățile de raportare din Uniunea Europeană și obligă la înregistrarea beneficiarului efectiv. Trebuie Uh, să fie uh, raportat uh, beneficiarul efectiv al unei companii și această persoană poate să fie dată în judecată în Elveția prin, pentru calomnie și defăimare. Sper că guvernul meu va face ceva pentru a proteja uh, aceste entități și pe cei care furnizează informații pentru registrul beneficiarilor efectivi. Uh, statele uh, membre trebuie să pună în aplicare uh, decizia cred că acest lucru trebuie să se oprească aici, trebuie să urmăm modelul Statelor Unite sub administrația Obama, care a spus că nu va recunoaște legile uh, Uh, defăimării și uh, calomniei, nu este uh, posibil să dai în judecată pe cineva care te critică și nu este posibil să te duci în Elveția să te adesezi în instanțe ca să pui capăt unor astfel de critici. Cred că un alt lucru important dacă vrei să Uh, faci nevăzute infracțiunile, atunci trebuie să uh, previi supravegherea. Sunt uh, asociații care sunt plătite. Acest lucru mi s-a întâmplat și mie. Își protejează cu orice echip membrii chiar și informațiile confidențiale date acestor organizații de autoreglementare, SRO, uh, pot uh, uh, să fie acuzate de defăimare și nu există deci o încredere. De asemenea, o supraveghere inexistentă uh, duce la alt uh, tip de infracțiuni cu criptomonede, uh, lucru care a fost condamnat și a fost adus la lumină la o conferință recentă. S-a spus că criptomonedele descentralizate sunt problema cea mai serioasă pentru uh, IRS. Nu e de mirare că Elveția utilizează aceste noi tehnologii pentru a ascunde uh, banii iliciți, pentru că sunt pur și simplu uh, făcuți uh, nevăzuți. Pentru a rezuma, aș spune că Elveția nu ar uh, trebui să mai fie pe o listă gri, ci pe lista neagră. De asemenea, uh, OCD-ul a confirmat că Elveția ar trebui să fie pe lista terțelor țări cu deficiențe uh, strategice în uh, ceea ce privește combaterea spălării banilor. Cred că dacă nu facem ceva, în 10 uh, ani nu vom avea niciun fel de rezultate. Mulțumesc, domnule Frank, mulțumesc tuturor celor care au, cuvânt, care au luat cuvântul. Ceea ce ni s-a spus nu este prea încurajator avem uh, acum 30 uh, de minute de discuții, 4 minute de întrebări și până la 3 minute uh, răspunsuri. Începem cu coraportorii. And thanks, guests. Domnul Niedermayer, mulțumesc, Peter, și mulțumesc uh, invitațiilor că au venit. Am fost membru al misiunii PANA în Elveția și știu care este situația. Am avut și constatările noastre și știm care au fost și rezultatele task force-ului. Situația nu este bună. Sancțiunile împotriva spălării de bani nu sunt disuasive, ele nu stimulează schimbarea și chiar sunt considerate un fel de taxă ca să poți face afaceri în Elveția. Numărul de tranzacții la raportate este foarte mic, problemele cu diligența sunt mari uh, și uh, nu se cere niciun fel de răspundere din partea avocaților și consultanților care își ajută clienții să facă o infracțiune. Așa că întrebarea este, există vreo îmbunătățire sau situația se înrăutățește constant? După cum a spus domnul Frank, care ar trebui să fie poziția Elveției Uh, pe lista împotriva spălării banilor pe care o compunem. Am avut apoi o misiune în America și am auzit că autoritățile americane sunt foarte mulțumite de programul bancar elvețian. Se pare că americanii cred că băncile elvețiene depun uh, suficiente eforturi pentru fiscul american, pentru a în ceea ce privește pe contribuabilii americani, așa că aș vrea să vă întreb în acest sens care este nivelul de cooperare cu autoritățile uh, europene față de cooperarea cu cele americane. Domnul Chișel, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, mulțumesc și domnului Niedermayer pentru întrebare. Pot să vă răspund doar parțial la această întrebare, eu am venit aici din partea Digitax Sud și nu pot deci să fac niciun comentariu cu privire la aspectele legate de spălarea de bani și cooperarea în acest domeniu. Dar în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la datele financiare, după cum am spus și în prezentare, există un protocol uh, revizuit, care a intrat în vigoare și primul schimb de informații a avut deja loc luna trecută. Așadar, sistemul funcționează. Cu toate acestea, nu vă pot spune aici și acum cât este de bună calitatea, dacă merită efortul, dacă există suficiente informații, dacă se colectează, pentru că acestea trebuie analizate pe fond, dar nu am, auz, nu am nu am avut timp de asta până acum. Deci nu pot să vă dau un răspuns foarte cuprinzător acum. Ați întrebat și despre lista gri? Cu... Da. Și răspunsul e cam asemănător. Nu vă pot da niciun răspuns final, pentru simplul motiv că legea pentru uh, reforma fiscală a fost votată săptămâna trecută și deocamdată nu o putem evalua din principiu, nu putem să evaluăm un simplu proiect de lege. Noi așteptăm ca legea să fie adoptată și să ne o comunice autoritățile elvețiene. De ce nu evaluăm proiecte de lege? În primul rând, statul membru sau jurisdicția dintr-o țară terță este cea care trebuie să facă legislația respectivă, are suveranitate, deci nu trebuie să intervină grupul pentru codul de conduită și nici comisia în acest proces. În al doilea rând, Știți mai bine decât mine că dreptul se schimbă chiar în ultimul minut din motive de compromis politic, deci e în zadar să analizezi proiecte de lege. De aceea noi analizăm doar <clears throat> legile adoptate, uh, ce s-a întâmplat acum este foarte recent, deci trebuie să primim informațiile finale din partea partenerilor elvețieni. Mulțumesc! atunci o să vedem. Mulțumesc din partea socialiștilor. Tot cu raportorul are cuvântul. Domnul Cofod. Nu puteți să spuneți nimic despre calitatea informațiilor primite de la Elvețien, dar dacă aveți informațiile, când le aveți, vă rugăm să ni le comunicați. Am fost și eu în Elveția cu misiunea PANA de la Parlament și sunt foarte curios dacă puteți să analizați dacă partenerii elvețieni, autoritățile elvețiene, ocolesc cumva responsabilitățile acestea de schimb de informații care există în baza protocolului. Dacă pot să facă asta, uh, cred că este foarte importantă o analiză în acest sens, pentru că uh, atunci uh, Elveția și băncile și instituțiile de acolo ar încălca acordul. Apoi, referitor la protecția um, avertizorilor de integritate. Se știe clar că peste tot e nevoie de o protecție mai bună acestora. Aș dori să întreb ce putem face noi. Există vreo prevedere pe care o putem include cu acordul cu Elveția, să solicităm, de exemplu, un standard minim de protecție, um, de asemenea și în sectorul privat, în ceea ce privește anonimitatea, protecția juridică și altele. se pot dezvolta, se pot elabora oare standarde internaționale pentru protecția um, avertizorilor. Am avut recent, chiar acum câteva zile, un uh, caz în Danemarca cu Danske Bank și avertizorul respectiv acum se, se teme pentru siguranța sa și pentru a familiei sale. Era foarte supărat de asemenea pentru că a fost desconspirat, deconspirat probabil de către bancă. Așa ceva poate să aibă un impact foarte grav asupra vieții persoanei respective, după cum ne-ați arătat și în cazul dumneavoastră. Ce poate să facă astfel Uniunea Europeană, nu doar în interiorul Uniunii, dar și în acordurile cu țări terțe? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Elmer! Ce ar putea să facă Uniunea Europeană? Cred că e foarte simplu. Am fost în Serbia și am aflat acolo despre legea cu privire la avertizorii de integritate și cum a fost ea elaborată și structurată. Și, după părerea mea, se poate face copy-paste. În Serbia au fost formați procurorii, judecătorii care au de-a face cu avertizorii pe baza acestei legi și se pare că aceasta a avut succes au existat 30 de cazuri, 27 dintre ele tribunalul a hotărât deja că acest avertizor de integritate trebuie protejați încă din prima sau a doua zi uh, de la dezvăluiri. Deci eu nu pot decât să vă recomand să analizați această legislație, poate să vă inspirați din ea în um, Statele Unite, Stephen Cohen a lucrat pe o astfel de lege și pot să vă asigur că este legea din Serbia despre care vă vorbesc este foarte bună. Mulțumesc. Comisia. Uh, da. A spus că veți analiza calitatea informațiilor primite din Elveția și vreau să vă întreb dacă sunteți siguri că uh, Uh, nu vor ocoli această obligație de a uh, face schimb de, de a comunica informații financiare. Pentru că, din câte am înțeles, asta, asta fac. Am înțeles de prima dată, uh, dar nu știam că e o întrebare, m-am crezut că este un, un comentariu. O să transmit mesajul colegilor mei, cu siguranță Schimbul de informații are loc între autoritățile competente dintre statele membre. Deci banca către autoritățile fiscale și apoi autorități fiscale cu alte autorități fiscale. Deci noi, împreună cu statele membre, odată ce a avut loc schimbul de informații, facem o analiză generală a calității și odată ce facem acest lucru, vă vom informa și pe dumneavoastră. Deci acesta este răspunsul uh, la ambele întrebări pe care le-ați adresat. Da, domnule Elmer, foarte pe scurt. În ceea ce privește schimbul automat de informații, eu sunt practician. Schimbul de informații funcționează doar dacă clientul și-a deschis cont în nume propriu. Atunci știi că e al lui. Dar dacă ai o companie în care folosești, uh, să zicem, persoane uh, terțe sau uh, sau în numele unei sau deschizi un cont în numele unei companii sau în numele unei funcții și nu este, este nicio obligație să dai un nume, atunci, din punctul acela, schimbul automat de informații nu mai este suficient. E un început bun, dar ă, până la urmă nu va mai fi suficient pentru că până la urmă tot contribuabilul de rând va plăti factura. În ultimii ani, uh, băncile s-au chinuit foarte tare să construiască structuri offshore ca să ascundă beneficiarii. Nu avem microfon pentru vorbitor. Eu însumi am uh, văzut documente prin care se dovedea că băncile elvețiene au spălat bani sau identități. Deci, dacă tu ești cetățean american, poți să trimiți banii tăi în Hong Kong prin trei companii și când îți vin ție banii înapoi, nu mai există nicio legătură cu, cu tine, practic. Uh, deci, băncile știu foarte bine ce fac, uh, lucrurile acestea sunt făcute intenționat și este o afacere foarte profitabilă. Și nu vorbim aici despre conturile mici, e vorba de conturi de la 100 de milioane în sus, că doar de atunci încolo merită. Am fost consilier pentru Bundestag și în aprilie 2017 s-a modificat legea privind spălarea banilor pentru a se respecta diferi, directiva de resort este foarte important pentru o entitate dacă numele ei ajunge într-un tribunal. Um, să fie, să fie anonimizate informațiile cu privire la avertizorii de integritate încă din primele etape. Din partea PPE, Domnul Richard. Da, e foarte important ce povestim și cu siguranță trebuie să aruncăm o a doua privire în ceea ce privește parteneriatul cu Elveția în domeniul cooperării pentru a combate spălarea banilor și evaziunea și eludarea fiscală. Trebuie să spun că sunt foarte surprins, chiar șocat de informațiile pe care tocmai le-am auzit despre felul în care ocolește Elveția regulile stabilite și prevederile acordurilor. Cu siguranță trebuie să reanalizăm totul. Am fost într-o misiune în Letonia recent și Letonia, știți contextul scandalului ABLV și se știe că foarte mulți bani au fost uh, transferați în conturi deținute în numele unor non-rezidenți în Letonia, Letonia nefiind destinația finală, banii au plecat mai departe și una dintre destinațiile pentru acești bani a fost Elveția. Și au circulat bani foarte mulți uh, din Rusia sau din alte foste state comuniste care au fost direcționați prin Letonia, profitând de prevederile laxe de acolo și au fost trimiși în Elveția. Aș dori să aflu dacă este adevărat, dacă cunoașteți informația și dacă puteți evaluați amploarea acestor transferuri. transferuri. Apoi, pachetul legislativ cu privire la taxarea companiilor digitale – se propune impunerea unor măsuri fiscale pe termen scurt pentru a face ceva cu aceste companii digitale înainte să um, ajungă OCDE-ul la o poziție comună, ceea ce e foarte puțin probabil. Aș dori să vă întreb, deci, cum ar reacționa guvernul elvețian la acest lucru și ce fel de rol joacă în forumul OCDE sprijină această informație sau îi se opune. Mulțumesc. Cine dorește să răspundă la prima întrebare? Domnul Elmar, după care firește putem discuta despre spălarea banilor. Da există indicații referitor la activitatea bancară privată în Elveția. Contractele sunt înfloritoare, deci vă puteți închipui că se întâmplă ceva. Nu pot să vă spun mai mult de atât. Există însă indicii că treaba merge bine pentru Elveția, pentru marile bănci, la asta mă refer, nu la cele mici. Aveți vreo idee despre care ar putea să fie poziția guvernului? Nu sunt un expert, dar pot să vă spun că Elveția și OECD în discuția lor au recurs la abordare prudentă în el sentido că totul, în ideea că totul trebuie să fie bine analizat Cam atât știu eu, îmi cer scuze. Mulțumim. Domnule Frank, v-am explicat că autoritățile competente din Elveția nu funcționează și nici măcar nu se presupune că ar trebui să funcționeze. Când vorbesc cu autoritățile competente, informațiile nu sunt tocmai cele mai fiabile. Ar trebui să ai un acces direct, nu să vorbești prin alți oameni. Ar trebui să discutăm, uh, vorbim cu comisia aceste, vedem aceste cazuri, uh, banca Danks, uh, Bank. Există o problemă în Uniunea Europeană, vorbesc deja de ani buni în Uniunea Europeană, nu tratăm statele membre așa cum ar trebui, cred că singura soluție ar fi că Comisia pe viitor să facă obiectul unei evaluări, să avem standarde comune. Cred că aceasta ar fi singura posibilă soluție. Mă mulțumesc, Peter Zimans. Mulțumesc, domnule Peter Simon Șapte din cei 12 prezenți în sală sunt uh, vorbesc limba germană ca limbă maternă, în plus experții sunt și ei vorbitori de limbă germană, așa că vă întreb direct de limba germană, domnule Elman și domnule Frank, după ce ne-ați povestit, după toate câte ne-ați povestit astăzi și mai ales în ultima intervenția domnului Frank, spuneți că în principiu toate structurile sunt construite astfel încât să nu funcționeze. Și tocmai ați explicat că nu ar trebui să funcționeze. Ce ați face atunci dumneavoastră din experiența îndelungată? Ce ați cum, ce i spune Uniunii Europene, unde ar trebui să meșterească, astfel încât să creeze presiune, să se facă ceva și să se construiască o instituție care într-adevăr să funcționeze. Acum o întrebare la reprezentantul Comisiei, domnule Chișel. Sincer, nu prea înțeleg de ce uh, sunteți atât de toleranți cu Elveția. Ați spus, da, că ar trebui să vedem ce iese în cele din urmă. Mă întreb, Uniunea Europeană are Jersey, Guernsey și insulele Virgine Britanice și le-a stabilit la un termen pentru reforme până la sfârșitul anului 2018. Atunci, de ce nu facem ceva asemănător și cu Elveția? Pentru că ne tot învârtim uh, deja de ani buni. Și atunci vă mai și întreb, de ce trebuie să așteptați dumneavoastră să vină ei cu o lege care să corespundă propunerile noastre? De ce Uh, nu spuneți pur și simplu până la sfârșitul anului puneți pe listă, iar dacă Elveția uh, vine cu o propunere care într-adevăr să merite uh, să facem, să o scoatem de pe listă, atunci o vom scoate. De ce nu procedați? Vă rog, domnule Frank și domnule Kischel. Mulțumesc acum pentru a pune presiune pe Elveția. Cel mai bine ar fi să vă adresați grupului de intervenție financiară. Comisia Europeană e un membru al acestei, acestui grup și ar putea să uh, furnizeze informațiile despre Elveția, cât și despre celălalt. Este o încălcare clară a recomandării 40 plus 9 a grupului de acțiune financiară și pot să vă spun din proprie experiență că în 2009-2010 am sprijinit grupul de intervenție privind evaluarea Germaniei și am uh, primit în cele din urmă o felicitare, dar trebuie să discuți cu oamenii, trebuie să faci un efort. Avem nevoie de o evaluare a Elveției care să spună că nu se conformează, nu respectă regulile, pur și simplu, și trebuie pusă pe lista neagră. Atât. Domnule Kershaw. Una din principalele probleme cred că o reprezintă această cursă fiscală descendentă care cred eu că va accelera tot mai mult. Ministrul landului Zurich în urmă cu 5 zile a afirmat că companiile din Elveția vor plăti mai puține taxe în valoare de cu sute de milioane mai puține taxe din cauza acestui concurs uh, descendent uh, aceste curse fiscale în jos. În ceea ce privește contramăsurile, ne, se gândesc la cercetare și dezvoltare, care sunt costurile uh, de cercetare și dezvoltare, care sunt costurile care pot intra aici. Există multă flexibilitate și cea mai mare forță în care ar trebui să fie uh, um, călare, există deja orientări referitor la ce anume ar trebui să intre aici, din punctul de vedere al Uniunii Europene, știi ce intră aici. Și după părerea mea, da, cred că Elveția trebuie pusă pe lista neagră. După cum am uh, constatat deja, trebuie să luăm în concluzie, sancțiuni mai dure. Cu americanii discutam de ce americanii s-au înțeles atât de bine uh, cu elvețienii. La Credit Suisse au un expert american care supraveghează ce se întâmplă la bancă. Deci se află într-o poziție mult mai bună. Cu toate acestea, cred că Europa ar putea să facă același lucru. Noi nu controlăm dolari americani, acestea sunt controlați de banca americană, deci ai nevoie să deții uh, practic dolari americani pentru a face plăți în dolari. Deci băncile americane ar putea să exercite presiune și să spună că nu mai poți face, nu mai poți face plăți în dolari americani decât dacă respecti aceste reguli. Uniunea Europeană trebuie să gândească dacă Elveția nu Uh, se alinează la solicitările sale, să aplice sancțiuni. Îmi cer scuze, îmi pare rău să spun asta despre elvețieni, dar ăsta e adevărul. Lucrurile trebuie să se schimbe. Și există mulți cetățeni elvețieni care gândesc în tocmai ca mine, nu sunt uh, tocmai fericiți cu cum stau lucrurile în Elveția. Mulțumesc. Acum comisia, deputatul a pus o întrebare în germană, așa că, domnule președinte, permiteți-mi să răspund în germană. Da, da, răspund în germană. Domnule deputat, ați spus de ce suntem atât de concilianți. Nu știu când spuneați, vorbeați la plural, de la cine anume vă referați. Așa că dați-mi voi să clarific încă de la început o chestiune de competență. E vorba aici de un de concurs fiscal negativ și Uniunea Europeană nu are aici o competență, competență proprie, ci există așa numitul cod de conduită pentru impozitarea fiscală, unde statele membre între ele s-au pus de acord uh, să își verifice uh, sistemele fiscale, iar Comisia Europeană, dacă doriți, are un rol uh, tehnic, noi procesăm și dăm o mână de ajutor. Da, dar dumneavoastră veniți cu propunerea listei. De ce nu uh, luați Elveția în calcul? Da, acum vă explic de ce mergem atât de încet. Dintr-un motiv foarte simplu și anume că Elveția s-a declarat uh, dispusă să coopereze. Lista vorbește, lista se numește lista jurisdicțiilor care nu cooperează. Poate e o greșeală când vine vorba de listă, însă în principiu e vorba de uh, în principiu acele jurisdicții care uh, și-au exprimat disponibilitatea uh, de a face schimbările necesare, de a trece de partea celor buni, nu apar pe listă și Elveția, de altfel, s-a pronunțat din 2014 că vrea să facă aceste modificări. Nu vreau să apăr Elveția, nu e misiunea mea. Uh, Însă deja în 2016 Elveția a, a venit cu propuneri și un, referind, un referendum din 2015 a eșuat nu din cauza unor practici uh, fiscale neloiale, ci pentru că uh, populația nu a fost de acord cu măsuri generale împotriva acestei finanțări. După care dumneavoastră puteți spune, da, pe cine să dăm vină? Însă, după prima încercare eșuată, Elveția s-a declarat încă o dată să respecte promisiunea și a venit cu o nouă propunere legislativă. Știți că în Elveția lucrurile merg destul de încet. Asta e o problemă, însă în principiu Elveția cooperează încet, dar cooperează. și cum stau lucrurile cu țările mici. În principiu, codul de conduită va decide. Dar de ce până acum nu s-a luat nicio decizie? Pentru că Elveția deja în 2014 s-a declarat dispusă să modifice aproape și-au luat voluntar obligația înainte să fie existat lista. Da, a fost o evoluție nefericită, însă cred că pe 10 uh, octombrie, doamna Pecorela, președintă um, acestui grup, acestui grup de, condu- de cod de conduită, decizia nu va fi luată oricum de comisie, vreau să clarific acest lucru, și de grupul uh, privind codul de conduită. Iată, dumnea ei va decizia iar decizia va fi luată în, în luna ianuarie anului viitor. Deci vă rog să adresați întrebarea doamnei la Pecorela. Da, pot să înțeleg frustrarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Dobrinț de la ALDE. Da, voi continua în germană. În urmă cu 30 de ani am uh, fost în călătorie de afaceri în Elveția. Atunci elvețienii nici măcar nu ascunseseră faptul că secretul, că profită de secretul bancar pentru a face diferite, pentru a încheia diferite înțelegeri murdare, ca să vă spun așa pe șleau, uh, pe teritoriul german, în apropierea frontierei uh, cu Elveția, îi sfătuiau pe oameni cum puteau să-și deplaseze venitul uh, în Elveția pentru a beneficia de impozite avantajoase. Între timp, lucrurile s-au cam schimbat și am fost foarte șocat de ce am auzit de la cei trei experți, pentru că eram de părere că de mult situația nu a mai fost atât de negativă cum uh, uh, e acum. Da, trebuie să înțelegeți că a face aceste modificări uh, presupune și un schimb cultural și schimbările culturale nu se fac peste noapte. Titlul audierii de astăzi vorbește de cooperarea cu Elveția în chestiuni fiscale și lupta împotriva schimbări, lupta împotriva Uh, spălării banilor. Deci avem pe de o parte de a face cu aspecte fiscale și pe de altă parte cu spălarea banilor. Aspecte fiscale se referă la faptul că în principiu e vorba de um, deplasarea câștigurilor în paradisuri fiscale, dacă există practici fiscale neloiale. Aici, sincer, nu cred că noi în Uniunea Europeană avem o poziție chiar atât de lipsită de păcate, pentru că dacă mă uit uh, la insulele din Canalul Mânecii, la Olanda, la Luxemburg, Gibraltar și așa mai departe, constat că există diferențe considerabile. Elveția e un caz într-adevăr interesant. pentru că a fost prima care a avut o bază uniformă de impozitare, având atâta cantoane câte are. Noi încercăm de ani buni uh, să avem o bază comună de impozitare a societăților și nu vom reuși, după cum <laughs> se pare. Iată de ce, după părerea mea, nu prea avem uh, o mână bună și nu prea suntem noi Uh, îndreptățiți să aruncăm uh, prima piatră, pentru că nu am face decât să uh, spargem o, o casă de sticlă. Și în ce privește spălarea banilor, vorbim de spălarea banilor în legătură cu sectorul financiar, cu sectorul bancar, dar știm că spălarea banilor se produce și în alte sectoare, droguri, artă și așa mai departe. Și aici, de pildă, mă gândesc că în Germania, în țara mea, se înregistrează sume de milioane de miliarde uh, care circulă pe aceste canaluri și nu am reușit până acum cu succes să publicăm și să cuantificăm clar despre câți bani e vorba. Ce facem? Asta e întrebarea. Sunt de acord că trebuie să facem ceva, că Elveția nu poate scăpa chiar atât de ușor, care este însă problema Mie mi se pare că Elveția e în continuare, din punct de vedere economic, dependentă, deosebit de dependentă de Uniunea Europeană. Nu poate pur și simplu să se dezvolte fără o relație bună comercială cu uh, Uniunea Europeană. Iată de ce hai, ar trebui să încercăm să folosim drept pârghie acordurile bilaterale pe care le avem și să spunem că dacă nu vedem o îmbunătățire de grabă, atunci acordurile preferențiale pe care le-am încheiat cu Elveția pur și simplu le uh, anulăm. Nu mai avem uh, alte soluții. N-are rost uh, să amenințăm Elveția că o punem pe listă sau că nu. Ar trebui să procedăm întotdeauna cum a, așa cum a procedat și Statele Unite cu secretul bancar cel puțin când uh, vine vorba de Statele Unite, cred că a funcționat. Deci, întrebarea este, având în vedere că există peste 100 de acorduri bilaterale, dacă acestea sunt un mijloc pentru a exercita presiune și să le spunem clar că dacă nu cooperați, toate aceste tratate dispar. Uh, um, uh, yeah. yeah, to make pressure is, is... A face presiuni este o, un aspect, însă cred că este nevoie de îndrumare. Și îndrumarea poate să fie, eu știu, să spui că o, profitul unei companii trebuie să fie fiscalizat cu 20% în întreaga Europa. Ceea ce este sub acest prag, sau bun, 20, 15 sau oricât, ceea ce este sub uh, înseamnă evaziune fiscală dăunătoare. Nu cred că este o prostie pentru că și nu e un lucru de neglijat, pentru că dai îndrumări și folosești o metodă foarte simplă pentru a arăta care sunt așteptările. Sub 20% sau 5-6%, atunci poți să întreprinzi o acțiune nu o să reușești să pui în aplicare acest lucru în Uniunea Europeană, pentru că statele membre insistă asupra suveranității în chestiuni fiscale și deci în viitorul previzibil nu există nici o uh, posibilitate de a uh, introduce o cotă de impozitare în toate cele 27 de state membre, o cotă de impozitare unică. Apple a fost uh, amendat pentru că nu a plătit suficiente impozite în Irlanda. Ce a făcut? Și-a mutat uh, uh operațiunile în Jersey, unde plătește 1%. Deci pretindem că avem o soluție, dar uh, în Uniunea Europeană stăm uh, la fel de prost uh, ca și Elveția. N-am făcut niciun fel de progres. Mulțumesc, David Coburn. Da, îmi pare rău, Sven. Nu te plânge că nu mai poți să vorbești. Da, nu mai uh, am glumit. Și eu, și eu vreau să, vorbim, să vorbesc limba germană, pentru că mulți din cei prezenți în sală vorbesc germană, așa că mă veți înțelege mai bine. Eu am o întrebare pe care o adresez reprezentantului Comisiei. Din 2006, Comisia Europeană încearcă să retragă Uh, acele măsuri care reprezintă o concurență fiscală neloială și dăunătoare. Măsurile sunt clare. În uh, propunerea de impozitare SV17, după cum spuneați, Parlamentul Elvețian a propus anumite corecții și aș vrea să știu cum ați fost implicați în acest proces de redactare a noii legislații fiscale? Ați fost consultat de autoritățile elvețiene dacă noua reglementare se împacă cu cererile Uniunii Europene, dacă a existat o consultare așadar. Vă întreb pentru că, pe de-o parte, văd că uh, cantoanele elvețiene din, aceste, din acest clasific, din acest clasament oricum mizează pe uh, rata cea mai scăzută de impozitare, rata de impozitare care oricum va scădea și mai mult. Există uh, uh, degresiuni fiscale dacă s-au modificat, uh, dacă s-a deplasat sediul fiscal în Elveția. Există un regim fiscal favorabil pentru brevete. Există iarăși regim uh, fiscal favorabil pentru cercetare fiscală și pe viitor se vor putea retrage de la impozitare 115% din venit. Există prevederi uh, care prevăd că, de pildă, o parte a profitului poate fi reinvestit sau plătit ca dividende fără a fi impozitat Aș vrea să știu din punctul de vedere dacă, de la dumneavoastră dacă ați analizat aceste măsuri, dacă vreți să le analizați și cum pot fi ele evaluate ținând cont de obiectivul pe care l-am stabilit cu Elveția, și anume de a reduce aceste practici fiscale negative. În plus, Uniunea Europeană a luat o decizii în acest sens. Avem un registru referitor la faptul că uh, avem uh, aceste, um, acest registru public în cele 28 de state membre cu practicile fiscale, Elveția nu prevede niciun mecanism pentru uh, acele subvenții fiscale, practici care în Uniunea Europeană au fost eliminate. Acum ce privește schimbul de informații solicitări uh, comune pot fi făcute numai în temeiul acordului uh, duble impozitare. După acordul privind uh, dubla impozitare, nu se poate aplica în nu, acesta, aceste prevederi nu se pot aplica retroactiv, deci se poate ca foarte multe persoane care au profitat de regimul fiscal favorabil din Elveția nu mai pot fi atacați. În plus, Uniunea Europeană a emis decizii în uh, ce privește schimbul automat de informații care nu intră la competențele uh, cod, grupului privind codul de conduită, ci este legislația europeană. Uh, Există așadar un schimb automat uh, de informații în ce privește aceste decizii fiscale cu Elveția atunci când uh, un angajat uh, activ în Elveția, un angajat european din Elveția nu este impozitat la fel, deși acordul privind libera circulație prevede acest lucru. Când se va aplica în sfârșit? Dacă se aduc performanțe transfrontaliere în cadrul Elveției, există un prag de comunicare în ceea ce privește impozitul pe venit, care face astfel încât uh, întreprinderile, mai ales micile IMM-uri din Uniunea Europeană, nu mai pot oferi servicii în, Elveții. în Elveția. Președintele îl întrerupe. Da, ultima propoziție, spune domnul Giegold. Întrebarea mea pentru comisie e următoarea. Ați profitat de posibilitatea ca în cadrul negociarilor actuale bilaterale cu Elveția și în contextul uh, aplicării altor norme fiscale să atrageți atenția asupra acestor uh, lacune, asupra acestor deficiențe și ne puteți spune care sunt măsurile pe care le-ați luat pentru a corecta situația. Nu știu când uh, trebuie să răspundă comisia, pentru că deja... Bun. Un răspuns procedural. Puteți să răspundeți succes, uh, succint sau uh, înscris, poate, ulterior? Pot uh, răspunde succint, un răspuns în oral, dacă vreți să-l aveți și înscris, ce pot să vă mai spun? Da, dau curs recomandării președintelui în ce privește negocierile pentru acordul bilateral. Deja v-am spus în introducere, eu Uh, sunt reprezentant al Direcției Generale impozite fiscal pentru comisie nu sunt uh, pentru reprezentant pentru direcția privind serviciile. Aș fi un consultant foarte prost pentru dumneavoastră, așa că cel mai bine e să dați curs recomandările, recomandărilor președintelui și să vă adresați serviciului nostru extern în ce privește acordul bilateral, în ceea ce privește aspectele uh, digitale pe care uh, le-ați adus în discuție. Am fost într-adevăr consultați, am fost consultați pentru noua legislație fiscală 2017. Nu, nu am fost consultați pentru că reformele fiscale intră în competența și în suveranitatea statului național. Și acesta Uh, se dezvoltă așa cum consideră corespunzător. În plus, uh, m-ați întrebat dacă vom, dacă vom analiza nominal această uh, reformă. Da, firește, trebuie să o uh, verificăm. Ar trebui să fie foarte simplu, însă în același timp trebuie să verificăm, firește, într-o continuare permanentă a procesului dacă nu apar, dacă nu au fost introduse noi măsuri dăunătoare pentru că Elveția s-a declarat uh, în uh, declarația comună să nu înlocuiască măsurile dăunătoare prin, altele noi, măs- prin alte noi măsuri dăunătoare. Colegul are, a vorbit de un interes uh, nominal, de o deducere a dobânzii nominale, da, există un standard internațional în acest sens și vom verifica noua legislație. Vorbeați de acea deducere de 115% pentru cercetare și dezvoltare. Trebuie să vă mărturisesc că e vorba de stimulente pentru cercetare și dezvoltare, pentru cercetători și pe care noi le promovăm în Uniunea Europeană. Acum, în propunerea noastră pentru uh, baza comună de impozitare a societăților, uh, o propunere pentru cercetare și dezvoltare care corespunde acestui procent de 115. Acum, dacă am uh, insistat să se facă un registru european, acum vorbesc pentru administrația fiscală și pentru codul de conduită, aici uh, vă spun că ne limităm la acele măsuri dăunătoare fiscale. Nu vorbim aici de o uniformizare, ci pur și simplu codul de conduită prevede o verificare dacă statul vizat deviază de la sistemul uh, său fiscal obișnuit și introduce prevederi cu caracter excepțional care prevăd un tratament uh, privilegiat. Dacă iar introducerea acestui registru special nu intră la codul de conduită. După care ați spus că, da, uh, Elveția ar trebui să aibă un schimb automat de decizii, ar trebui să insistăm. Uh, nu avem, nu există, pentru că, iarăși e vorba aici de grupul de conduită de conduită, uh, Elveția e în OECD și în cadrul OECD Există un grup de lucru pentru măsuri uh, fiscale dăunătoare și există o obligație de a comunica deciziile. E practic o obligație paralelă cu cea existentă la nivel european de schimb de informații. Și în conformitate cu aceste dispoziții, Elveția și în cadrul OECD trebuie să își comunice deciziile cu celelalte țări OECD unde um, se regăsesc majoritatea statelor membre UE. Angajații, trata, tratament uh, egal, cred că deja există o înțelegere de multă vreme. Nu știu exact care e situația actuală. La, am lucrat în urmă cu 10 ani și am făcut tot ce ne stătea în putință și sunt surprins să văd că încă totuși lucrurile tergiversează. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Dacă ar mai exista și alte întrebări, atunci uh, vă rog uh, să-mi adresați întrebarea și vom răspunde în scris. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Deja ședința noastră s-a prelungit. Interpreții urmează să plece în 3 minute. David uh, Coburn în ceea ce privește avertizorii de integritate, trebuie uh, să își încece norocul în instanță ca toată lumea. Uh, sigur, uh, orice individ care face o treabă nesemnificativă, măruntă, poate la un moment dat să ia hotărârea să iasă în evidență și să se facă avertizor de integritate. Deci, uh, acești avertizori uh, trebuie să-și încerce norocul în instanță, însă trebuie să uh, aibă un lucru serios de raportat. În legătură cu uh, spălarea de bani în uh, Elveția sau în alte țări. Este vorba de teama de uh, fugă masivă de capital Deutsche Bank uh, are probleme, alte bănci uh, sunt pe marginea prăpastiei. Cei care lucrează pentru noi aici, uh, în Parlamentul European, uh, plătesc uh, foarte multe taxe. Nu știu de ce vreți să păreți atât de virtuoși, pentru că și aici se întâmplă lucruri nefirești atunci când Regatul uh, Unit o să iasă din Uniunea Europeană, poate că atunci o să punem Uniunea Europeană pe lista neagră pentru practicile sale și poate că Uniunea Europeană o, uh, o să stabilească care sunt uh, taxele la nivelul continentului. Sigur, astfel de practici sunt dăunătoare pentru economie acest lucru nu este bun, nu este prietenos și nu este democrat. Nu uh, aveți dreptul să stabiliți impozitele în uh, toată uh, Europa. Uh, poate că Uniunea Europeană o să fie mai uh, competitivă după Brexit în ceea ce privește uh, taxele uh, Ungaria și uh, Polonia au fost amenințate pentru că și-au exprimat libertatea națională la sfârșit nu puteți să, la urma urmei, nu puteți uh, să continuați așa, trebuie să fiți uh, realiști. Uh, britanicii nu vor tolera acest lucru, va trebui să vă treziți în final. Copierea modelului francez pentru că aceștia nu pot să concureze în lume și întreaga Uniune Europeană, de fapt, nu vrea decât să protejeze Franța. Prostia asta trebuie să înceteze. Noi plecăm, o să fim uh, primii, dar, uh, sigur, polonezii, cehii, uh, ungurii ne vor urma. Poate că lucrurile vor arăta mai bine decât a oferit ca posibilitate această structură. Mulțumesc. Cine? Mulțumesc că vreau și eu în încheiere să vorbesc limba germană. Dacă îmi permiteți, am să fiu foarte succint. Înainte de toate, doresc să le mulțumesc celor doi invitați din Elveția care au ajuns astăzi alături de noi și doresc să le mulțumesc că asumă provocările cu care se confruntă în viața de zi cu zi, ei și rudele lor, familia lor, iată de ce au tot respectul meu. Întrebarea mea pentru domnul Chișel, ce am auzit din partea domnilor, mă întreb, uh, e clar, uh, e o practică care a fost confirmată de altfel în mare parte și de OECD, nu e ceva ce v-ați închipui pe drum încoace. Acum, uh, da, pe această listă există numeroase niveluri de gri, dacă vreți, în ce privește practicile fiscale. Uh, aceste cinci uh, reguli negative considerați că au fost eliminate sau nu, după ce ați, toate cele auzite astăzi în ceea ce privește decizia de a pune sau nu Elveția pe această listă? Ce ar trebui să se întâmple? Äh, Vă mulțumesc pentru această întrebare. Trebuie să respectăm procedura. Vorbim de concurența fiscală negativă între corporații. S-a vorbit în repetate rânduri de spălare de bani, de schimb de informații, de avertizori de conștiință. Iată, nu are nimic de a face cu fiscalitatea. Trebuie să faceți uh, deosebirea, așa nume că la începutul anului viitor se decide dacă Elveția intră pe listă sau nu și pe ce listă, în conformitate cu îndeplinirea angajamentelor sale, da sau nu, asta decide codul de conduită, iar în angajamente există aproape, între ghilimele, doar acele cinci măsuri dăunătoare pe care trebuie să le elimine. După care există un al doilea nivel pentru viitor pe care, prin care se va verifica dacă noile măsuri fiscale pentru corporații care au fost introduse ca un fel de contrafinanțare, dacă acestea se împacă cu codul de conduită. E un al doilea nivel care va fi verificat ulterior. Iată, uh, întrebarea e dacă toate acestea se vor lua în calcul sau nu. Mulțumesc. Thank you very much. It, it closes the list of speakers. Thank you. Mulțumesc. Lista intervențiilor s-a uh, încheiat. Mulțumesc celor trei uh, vorbitori. Situația este într-adevăr uh, îngrijorătoare. Comisia aceasta va urmări de aproape. Președintele mulțumește interpreților, mulțumesc tuturor și am încheiat ședința.